făcut în baza articolului 163 și voi da cuvântul mai întâi domnului Ivan Stefanici. Vă rog. pan predsedajúci, doprava v mestách să sta... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre um, ciclism. Uh, este un subiect foarte fierbinte. Este nevoie de o uh, soluție pentru că traficul este foarte congestionat, iar uh, bicicleta oferă o soluție foarte bună. Este un mod de transport ecologic și studiile ne arată că bicicleta este mai rapidă decât mașinile, mai ales când traficul este aglomerat și la ore de vârf pentru a ameliora mobilitatea în Slovacia și în întreaga Europa, trebuie să se dezvolte uh, pistele de biciclete, mai ales uh, în, uh, pentru a face legătura cu autogările și cu gările. Trebuie dezvoltat transportul

Uh, de la ECR, uh, domnul Krasnodevski. Mulțumesc. Eu aș vrea să mă refer la Kosovo. Cetățeni din Kosovo emigrează în țări cum ar fi Germania, se vorbește de 100.000 de persoane și, bineînțeles, apar tot felul de poziții defensive, deoarece se încearcă reglementarea acestei situații pentru a stăvili acest influx. E un exod frustrant. Noi, în Parlamentul European, ne ocupăm de ce se întâmplă pe alte continente, cum ar fi în Venezuela, însă nu vedem ce se întâmplă în propria noastră ogradă, practic. E vorba de continentul nostru și de probleme care apar pe continentul nostru. Nu putem ajuta nicio țară mare cum e Ucraina, dar nici una mică, cum e Kosovo. Din toate fondurile care au fost alocate din 2009 încoace și prin misiunea EULEX, vedem totuși că situația nu se îmbunătățește, din potrivă, e îngrozitoare. Conform Business Insider, Kosovo e printre uh, țările unde calitatea vieții e cea mai proastă, ca Afganistanul și Sudanul. Asta e realitatea din Kosovo. Deci în loc să discutăm cu ușile închise, mai bine să uh, facem ceva cu propria noastră ogradă, să vedem ce succese și valori avem, să facem tot posibilul pentru a-i atrage pe calea europeană. Vă mulțumesc, doamna Mliner de la ALDE. Mulțumesc. Eu vreau să vorbesc despre discriminare și nedreptate. Nu putem accepta faptul că uh, procuratura austriacă a uh, uh, nu s-a pronunțat așa cum ar fi trebuit în cazul unui uh, bărbat care a postat pe Facebook poze cu Adolf Hitler și a spus că trebuie omorâți toți evreii. Și a, uh, este clar că astfel de cazuri de ură și de discriminare trebuie uh, Uh, trebuie rezolvate. Eu, ca om și ca deputat, mi-am propus să lupt antidiscriminare. Iar uh, Comisia Europeană a făcut încă din 2008 o propunere referitoare la combaterea discriminării pe uh, diverse criterii. Din păcate, statele membre au considerat că nu sunt suficiente fonduri pentru o astfel de inițiativă, însă realitatea ne arată că este momentul să creăm legislație care să-i apere pe cetățenii noștri care au cea mai mare nevoie de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Crisogonos, de la Guengel. În ianuarie 2015, poporul elen a votat împotriva continuării politicii de austeritate. Eșecul acestei politici este evident chiar și din declarațiile celor care o apără cum ar fi FMI-ul, care a recunoscut că a făcut greșeli, că nu a ținut cont de consecințele politicii de austeritate um, și ale recesiunii. Acum așteptăm negocieri um, cu autoritățile europene în legătură cu programul pentru a putea uh, reconstitui, reconstrui țara. Acum autoritățile europene trebuie să respecte voința poporului elen și să uh, revizuiască mixul de politici pe care îl impune îl impun, uh, pentru ca grecii să poată să progreseze pe viitor. Trebuie să se respecte democrația și subsidiaritatea și în Grecia. Mulțumesc. A pan Bronis Rope. Mulțumesc. De la Verzi are cuvântul domnul Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ieri a avut loc un congres al producătorilor uh, de lapte și produse de lapte în Lituania. Aceștia încearcă să găsească o soluție, să vadă dacă cineva încă mai are nevoie de laptele lor nu primesc decât 12 eurocenți pe litrul de lapte. E sub costurile de producție. Țările baltice nu au primit uh, prea multe compensații în urma embargoului față de Rusia. Prin urmare, producătorii noștri de lactate sunt într-o situație uh, foarte dificilă. Uh, nu e un secret pentru nimeni. Fermierii lituanieni primesc de asemenea și niște plăți foarte reduse, ceea ce le afectează competitivitatea pe piața comunitară. Din analize se vede că prețul la laptele brut, către agricultori, e mult sub costurile de producție. Știm că în ultime, ultimii ani costurile de producție au crescut foarte mult, de aceea cer Comisiei și Parlamentului să facă ceva pentru a proteja interesele acestor agricultori. Vă mulțumesc. Domnul Castaldo, acum Fabio Massimo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb pe colegi dacă știu ce e asta. Aceasta este uh, o fotografie cu un tricou um, um, care a apărut pe internet um, de către ultrașii uh, olandezi în urma uh, meciului uh, din Europa League de săptămâna trecută cu cei de la Feyenoord. Nu cred că se poate permite așa ceva. Autoritățile italiene cu siguranță uh, au responsabilități în gestionarea crizei respective, dar între timp uh, a fost uh, uh, distrusă o fântână care face parte din patrimoniul umanității de valoare inestimabilă și daunele vor fi parțial ireparabile. Aici nu mai e vorba de fotbal, de sport. Am transmis întrebări cu o serie de colegi pe acest temă, pentru că Uniunea Europeană trebuie să acționeze și Uh, fotbalul trebuie să revină la ce este. Haideți să dăm cu piciorul violenței, să nu mai acceptăm violența în, uh, în fotbal. Doț. Doamna Doț are cuvântul. Sorry. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut uh, șansa referitoare șansa de a depune cerere pentru uh, bani din Fondul Social European pentru alegătorii din circumscripția mea. Cunosc persoane care cred că au fost tratate în mod neconsecvent de către autoritatea de gestiune și incorrect. Se pare că rata de eșec a fost de 60%. Săptămâna trecută am fost contactată de persoanele vizate. Peste 200 de persoane au uh, fost uh, puse în situație de concediere uh, eventuală și uh, este vorba de persoane care nu au competențe suficiente pentru că nu sunt suficient formate. Am discutat cu cabinetul doamnei Tyson astăzi ca să le atrag atenția asupra acestui fapt. Vreau să îi rog să trateze procesul din Irlanda de, de Nord în conformitate cu prevederile din regulamentul actual, care spune că selectarea proiectelor trebuie să fie transparentă și nediscriminatorie. Vreau să cer Comisiei să se asigure că 20% din fondurile alocate Irlandei de Nord sunt uh, dedicate uh, eradicării sărăciei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Roland. Grup, vous plaît întreprinderile și lucrătorii din sectorul siderurgic trec printr o criză gravă. Siderurgia, oțelul e indispensabil ca materie în multe, în multe sectoare. Inoxul uh, e un sector în care există un mare dumping din partea Chinei pentru lucrătorii, ca cum ar fi cei de la Ghent sau de la Châtelet, uh, ziua, uh, situația actuală e foarte angoasantă. Trebuie să apărăm siderurgia față de aceste practici care denaturează concurența. Comisia trebuie să acționeze rapid să folosească toate pârghile pe care le are. Trebuie să se întâlnească cât mai repede grupul la nivel privind oțelul pentru a avea o strategie eficientă care să dea un viitor siderurgiei noastre și mai ales producției de uh, oțel inoxidabil. Reindustrializarea Europei cere investiții, dar și un sprijin solid. Trebuie să avem mijloacele necesare pentru a hotărâ rapid și cu fermitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Michela Giufrida. Grupul Socialist Democratul, bardzo proszę. Partea Socialistă. Grație. Vole... Mulțumesc. Doresc să supun din nou atenției colegilor uh, problema imigrației, despre care vorbim prea puțin am put, am, uh, ne-am amintit de uh, ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa. Uh, atunci am spus să nu se mai întâmple niciodată așa ceva, dar doar cu puține zile în urmă au mai murit încă 300 de morți în Marea Mediterană. În timp ce în întreaga lume titlurile spun Europa stă și se uită. Ce mai așteptăm? Orientul Mijlociu Eh, este în fierbere și uh, zonele de război obligă sute de bărbați și femei de a uh, porni spre mare, pe mare spre coastele noastre. ne uh, am săturat de cuvinte și de tăcere. E nevoie de un coridor umanitar, e nevoie de cote, e nevoie de revizuirea misiunii Triton și toate statele membre trebuie să acționeze în acest domeniu. Mulțumesc! Pani poseł Anna Fotyga. Are cuvântul acum doamna Fotiga. Zlocalizovat. Mulțumesc, domnule președinte. Centrul de excelență al NATO de la Riga a pregătit un raport în care descrie propaganda Federației Ruse înainte de uh, agresarea Ucrainei și de asemenea a descris și activități din timpul agresiunilor. În acest raport se subliniază cum uh, lumea liberă a fost dezinformată și prost informată cu privire la ce se întâmpla, de fapt, în Ucraina. De asemenea, este foarte relevant modul în care Uniunea Europeană și statele democratice dau uh, vina pe autoritățile ruse. Invitația pe, să nu uităm că ele uh, au invitat, i-au invitat pe ruși la Brisbane, le-au pus covorul roșu, au invitat reprezentanți chiar și la Parlamentul European. Haideți să fim foarte atenți, pentru că suntem atrași în aparatul de propagandă al Federației Ruse, pentru că noi le acordăm un loc unde pot să-și facă numărul. Cred că trebuie să recunoaștem faptul că Rusia este un stat agresiv care uh, acționează un, uh, împotriva unui alt stat suveran și nu trebuie să susținem deloc aceste activități. Mulțumesc, domnul Matt Carthy. From GUE Angel Group. De la GUE Angel. TTIP. Mulțumesc. TTIP ar putea să vină cel mai mare acord uh, de liber schimb din istorie, să cetățenii din Europa au început să vadă acest uh, proces cu din ce în ce mai multă îngrijorare. Pun la îndoială integritatea Comisiei. Negocierile, după părerea mea, sunt premature. Poziția Europei ar fi trebuit să fie discutată mai ales de către cei care au fost uh, aleși ca reprezentanți. Însă Comisia și-a uh, îndeplinit mandatul uh, în secret. Se propune includerea unui mecanism de soluționare a litigiilor stat-investitor. E o amenințare la adresa guvernelor, la sistemele judecătorești uh, și știți că Există foarte multă opoziție față de acest mecanism. Mulți agricultori din circunscripția mea deja se tem uh, de ce se va întâmpla când produse care vor fi produse cu standarde mai scăzute și costuri mai uh, mici îi vor pune într-o poziție dezavantajoasă, uh, dezavantajoasă, mă scuzați. Însă, din păcate, Comisia nu ține cont de toate aceste îngrijorări. Nu vom sprijini niciun astfel de acord care ar putea pune în pericol standardele și nivelul nostru de protecție la produse. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Tiziana Beghin din partea IFDD. Grazie, președinte. La compania Costa Croce... Mulțumesc, domnule președinte. Compania Costa Croaziere are de gând să mute 160 de lucrători de la Genova la Hamburgo fără consultarea uh, sindicatelor în urma unei uh, decizii a administrației. Eu consider că acest comportament uh, poate fi considerat încălcarea unor uh, legi naționale sau europene, dar chiar dacă nu se încalcă legi, este o rușine ce se întâmplă, o rușine uh, pentru că nu există niciun motiv economic economic pentru acest transfer. Este rușine pentru că o companie care a făcut din brandul Italiei uh, avantajul său și care datorează mărcii brandului Italia milioane de euro, nu ezită să se mute în altă țară. Peste 160 de transferuri se pierd și locuri de muncă, s-ar putea pierde până la 300 de locuri de muncă. Europa nu s-a născut pentru asta, pentru a face, a face anumite țări mai sărace și altele mai bogate. Nu așa vom ieși din criză și cu siguranță, domnule președinte, nu aceasta este Europa mea. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Pan poseł Daniel Buda. Domnul Buda. Domnul Buda

Mulțumesc, doamna von Stock, are acum cuvântul. Vă rog frumos. Mulțumesc. Acum 10 zile, în Libia, statul islamic a uh, ucis 21 de persoane și a, le-a decapitat, de fapt. Există un clip pe internet care uh, are ca titlu un mesaj uh, scris cu sânge pentru națiunile cruciate. Este clar un mesaj împotriva creștinilor, pentru că acești oameni au fost uciși pentru că sunt creștini. Dar statul islamic nu ucide doar creștini. Gândiți-vă că uh, ISIS nu ar fi ucis acum doar 21 de creștini, ci în mod explicit 21 de homosexuali. Atunci ce s-ar mai fi întâmplat? Toate instituțiile europene și-ar fi exprimat cu siguranță solidaritatea și uh, ecourile ar fi fost enorme. Gândiți-vă acum că au fost masacrați creștini. Auziți ceva? E liniște. Mulțumesc. Domnul Paul Ciachi, de la PPE. Elnök úr, 9 évvel ezelőtt, 2006-ban a szlovák... Vă mulțumesc. În 2008, Ministrul de interne um, a dat o declarație în legătură cu o fată care a fost practic pusă sub acuzație. De șase ani de la evenimente, guvernul și-a cerut scuze față de această fată, iar ea și-a retras plângerea de la CEDO, însă procedura începe din nou anul acesta, la 9 ani de la evenimente. Va fi din nou în fața justiției. A fugit din țară, acum e rezident într-o altă țară UE. Deci vă atrag atenția asupra acestei probleme legate de această tânără maghiară din Slovacia. Uniunea Europeană ar trebui să fie prezentă la procedurile, la procesul acestei fete. Acum, domnul Alfred Sant, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. S-a încercat să stabilească o Constituție pentru Uniunea Europeană, dar aceasta a fost respinsă de, în statele în care s-a votat. Divergențele sunt mari între statele membre și în zona euro recesiunea expune structurile vulnerabile. Schimbările au fost introduse pentru a o sprijini și pentru a da competitivitate. Um, în Uniunea Monetară lipsește un mecanism fiscal pentru a echilibra uh, dezechilibrele între centru și periferie prin transferuri de la centru la periferie. liderii nealeși ai Băncii Centrale Europene au cerut evenimente politice pentru ca Uniunea să se adapteze la obiectivele acestea. Dar cetățenii nu doresc o astfel de soluție. Um, dar um, instituțiile europene doresc uh, să amelioreze structura de guvernanță um, pe baza structurilor actuale. Pan minister Michał Jazdowski, grupa EKR, bardzo proszę. Are cuvântul domnul Ujazdowski de la ICR. Janki, chcę mówić w sprawie... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la inițiativa cetățenească și la noul drept european care le este conferit cetățenilor prin tratatul de la Lisabona. Să vedem cum se pune în practică, deoarece există mari diferențe între declarațiile din tratat și ceea ce se întâmplă în practică. Cea mai mare inițiativă cetățenească, One of Us, cu sprij- sprijinită de aproximativ un milion de cetățeni, deci ceea ce înseamnă că ar trebui să fie luate măsuri juridice pentru protecția copiilor nenăscuți. Deci această petiție a fost tratată de fostul președinte Barroso. Vicepreședintele Timmermans uh, spune că trebuie ca totul să treacă întâi uh, printr-un parcurs politic. Noi vom face tot posibilul pentru ca această inițiativă cetățenească să devină un drept real și nu doar ceva pe hârtie. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Deider Clun. Mulțumesc. Este necesar ca toate guvernele să fie încurajate să amelioreze locuințele, să fie mai eficiente și uh, este clar că se investește prea puțin în modernizarea clădirilor. Și lipsa acestor măsuri costă foarte mult fiecare euro investit de guverne în uh, modernizarea clădirilor ar uh, aduce 5 euro la bugetul public într-un timp foarte scurt. Se pierde foarte mult la facturile de încălzire în fiecare an pentru cetățeni. Trebuie să fie ameliorate și mai bine izolate toate locuințele, dar și instituțiile publice, ca să ne reducem dependența de combustibilii fosili în Irlanda, 600 de milioane se plătesc pe an pentru costuri de încălzire, lumină și energie în locuințele sociale. Trebuie să susținem investițiile în um, izolarea locuințelor și solicit Comisiei să colaboreze cu Banca Europeană de Investiții și să atragă investiții din planul de investiții al domnului Juncker în aceste proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ceaba Molnar. Köszönöm a szót, elnök úr. Ha magyar miniszterelnököt... Mulțumesc, domnule președinte. Primul ministru al Ungariei și guvernul maghiar este criticat. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci uh, deputații de la PPE aici în Parlament uh, uh, amintesc că um, guvernul uh, uh, maghiar a câștigat alegerile și are o majoritate de două treimi în Parlament grație voinței alegătorilor uh, maghiari. Dar această majoritate de două treimi a fost obținută pentru că prezența partidelor în mass media a fost una neechilibrată și s-au făcut schimbări la sistemul electoral. În raportul OSCE privind uh, alegerile, verdictul este negativ. Alegătorii maghiari s-au exprimat. De fapt, duminica trecută în Vespri, un uh, Uh, oraș unde a avut loc alegeri parțiale și acolo candidatul opoziției a câștigat. Și astfel se pus capăt majorității de două treimi din Parlament al Partidului de Guvernământ. Uh, dincolo, sperăm că vom putea reveni acum pe calea europeană. Mulțumesc! Pani poseu Mariana Petir. Mulțumesc, are cuvântul doamna Mariana Petir kao osoba koja se zalaže za vladavinu prava tražim od da- ca persoană care crede în statul de drept, îi cer Comisiei Europene să sprijine acest principiu în toate țările membre și în toate țările candidate. Serbiei trebuie să-i se ceară să abroge articolele 2 și 3 din uh, legea privind uh, înființarea instituțiilor de stat uh, și um, anchetarea crimelor de război. Serbia a abuzat de principiul um, jurisdicției universale. A încălcat suveranitatea Croației și a poporului croat. Serbia poate judeca um, cetățenii de 17 naționalități care au luptat în Croația. Curtea de la Haga a dat o hotărâre judecătorească în care a spus că Serbia e vinovată de uh, agresiune la adresa Croației între 91 și 95. E inacceptabil. Această țară a dus un război împotriva Croației, iar acum poate practic să judece cetățeni croați pentru crime care au avut loc pe teritoriul nostru. Comisia Europeană ar trebui să joace un rol și are răspunderea de a proteja statul de drept, însă deocamdată nu a reușit să facă acest lucru. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Borsan. Doamna Borsan, mă scuzați. Țieplenia e jedno od najvećih... Mulțumesc. Internetul este una din marile realizări ale omenirii și un motiv de mândrie colectivă. Statele membre investesc foarte mult bani pentru vaccinare în țări din Africa, dar nu reușesc să-și uh, convingă proprii cetățeni să-și vaccineze copiii. S-a văzut că și în Germania, una din cele mai dezvoltate țări din lume, un copil a murit de uh, pojar, deși se credea că această boală este sub control. Libertatea de a alege nu înseamnă libertatea de a pune în pericol uh, sănătatea altora și refuzul de a vaccina copiii este exact asta. Eu vin din Croația, unde să uh, refuzi să-ți vaccinezi copilul se pedepsește penal copiii sunt expuși în toate țările la uh, epidemii care ar putea fi prevenite prin vaccinare. Solicit Uniunii Europene să folosească toate măsurile disponibile pentru a combate acest fenomen al refuzului de a vaccina copiii. Mulțumesc, doamna Valina de la GUE. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre hepatita C nu e doar o problemă de sănătate la nivel mondial, e și principala cauză pentru care se fac transplanturi de ficat. Există un medicament Solvay cu o rată de succes de 90% și care ar putea fi produs cu doar 100 de euro ca generic, însă brevetul costă foarte mult. În 2014 în Spania au murit 4.000 de oameni, deoarece guvernul nostru nu a luat acțiuni pentru ca noile medicamente să fie cumpărate, așa cum a aprobat Agenția Europeană de Medicamente. Însă sistemul financiar a fost ajutat și Biserica Catolică primește 11 miliarde anual. Aș vrea să știu dacă Comisia Europeană e la curent Uh, și dacă Spania nu cumva încalcă anumite directive care garantează protecția sănătății publice. Am vrea ca o anchetă să fie deschisă la adresa sa uh, uh, Spaniei în ceea ce privește prețurile ridicate la aceste medicamente și legea concurenței. Să nu uităm. De asemenea, dacă prețurile sunt abuzive și nu există viabilitatea sistemului, există și posibilitatea uh, de a interveni și avea o derogare în acest sens. Vă mulțumesc. Georgi Helvenei are cuvântul acum. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, agresiunea din partea statului islamic s-a manifestat printr-o altă atrocitate. E vorba de uh, uciderea 21 de creștini în Libia. Jihadiștii sunt uh, aici, în pragul nostru, în Libia, și uh, cetățenii europeni se confruntă cu această nouă amenințare directă. Am uh, petrecut cinci zile în taberele de refugiați și aș dori să vă atrag atenția asupra responsabilității noastre. Nu putem să stăm și să ne uităm în timp ce o tradiție creștină cu vechime de 2000 de ani dispare încet, încet aici, aproape de noi. Trebuie să protejăm minoritățile, fie că sunt minorități creștine, fie că sunt minorități, uh, alte tipuri de minorități. Nu e prima dată când cer Parlamentul European ca, ca Uniunea Europeană să-și asume un rol de prim plan în afacerile umanitare. Instrumentele noastre financiare trebuie să fie suficiente pentru a ajuta pe acești oameni, în primul rând în țările lor. Pasivitatea înseamnă încălcarea valorilor europene și nu e uman să facem așa ceva. Aș dori să fiu mândru de ce poate face Uniunea Europeană. Dziękuję, panie pośle, za Mulțumesc pentru acest discurs foarte important. Are cuvântul acum doamna Gil de la SD. Thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este hotărâtă să atingă obiectivele UE 2020, creștere economică inteligentă și inclusivă. Dar suntem în 2015, în februarie, și încă suntem la începutul acestui proiect. După criza din 2008, abia ne revenim. Vreau să vă dau un exemplu din circumscripția mea din West Midlands, care are o creștere foarte mare la exporturi și este cea de-a treia regiune de export a Angliei. Noi producem bunuri reale, nu facem comerț cu servicii, dar nu avem suficientă forță de muncă calificată. De cât, cât mai, cu cât ar fi fost mai mare creșterea și productivitatea dacă s-ar fi răspuns e, mai repede la această problemă. Avem nevoie de mai puțin control de la Londra, mai mult control local. Și chiar acum guvernul centralizează finanțarea din e, IFSI. Regiunea mea, ca și altele, a făcut multe la capitolul antreprenoriat și uh, cercetare, dar uh, nu mai putem să promovăm, să mergem înainte dacă se tot centralizează luarea deciziilor. Avem nevoie de o reechilibrare a forțelor între administrația locală și cea centrală în statele membre și, domnule președinte, o secundă și la nivel european trebuie să facem mai mult ca să implicăm municipiile și regiunile în uh, crearea de politici dacă dorim să ne demonstrăm plus valoarea față de cetățeni. Mulțumesc atât de mult! Mulțumesc, doamna Mariza Matiaș, de la GUE NGL. Mulțumesc, domnule președinte ultimele săptămâni negocierile cu, în legătură cu negocierile cu guvernul elen mai multe persoane, mai mulți reprezentanți ai guvernelor naționale au spus că programul funcționează pentru că în Portugalia a reușit, dar cred că au suferit de halucinări, de halucinări colective, pentru că PIB-ul uh, portughez a, căzut cu, a scăzut cu 5%, 350 de mii de locuri de muncă au fost destruse, uh, distruse și multe altele deteriorate. În uh, șomajul a crescut, a crescut și sărăcia. Deci a vorbit despre Portugalia ca o reușită este cel puțin o exagerare, dacă ar fi fost reușită. Nu am fi în situația în care suntem astăzi, crede Comisia. Um, comisia dorește să supravegheze Portugalia din cauza unor dezechilibre excesive. Portugalia este uh, un exemplu care ilustrează eșecul politicii de austeritate. Are cuvântul acum domnul Franz Bogovici. Zagotavljanje novih delovnih mest je najboljši odgovor na... Vă mulțumesc. Noi locuri de muncă, doar așa putem face față problemelor cetățenilor noștri. Promisiunile politice pe care le-am auzit înainte de alegeri și care contravin unor logici economice nu pot decât să ducă la noi dezamăgiri. Prin urmare, politică monetară proactivă a Băncii Centrale Europene, pachetul uh, Uniunii Energetice, planul de investiții, acestea sunt măsuri care ne pot da speranțe în ceea ce privește redresarea economiei europene. Cetățenii noștri au nevoie de o schimbare la nivel politic și economic. Dacă nu va avea loc această schimbare, vor fi din nou dezamăgiți. De aceea ai cer comisiei și vă cer și dumneavoastră, dragi colegi, precum și reprezentanților Uniunii Europene, să adopte cât mai repede măsurile necesare care le vor permite țărilor membre să se îndrepte către creștere economică. Și acum ultimul vorbitor astăzi, domnul Laszlo Tökes. Tisztelt elnök úr, a kommunizmus áldoz... Mulțumesc, domnule președinte. În această zi, când comemorăm victimele comunismului, vreau să vă atrag atenția asupra cazului Transilvaniei din România, unde, comunist, unde regimul comunist al lui Ceaușescu a încercat să asimileze cu forța minoritatea maghiară. Și uh, am reuș- Iată că am reușit să dăm jos dictatura, dar majoritatea de la guvernare din România pare dornică să continue politicile lui Ceaușescu și vrea să uh, scindeze uh, regiunea majoritar maghiară, folosind pretextul UE pentru a uh, reorganiza această regiune. Eu condamn uh, modificarea granițelor uh, secuimii și uh, Cred că la Târgu Mureș se petrece o mare încălcare a drepturilor minorităților, de asemenea se încalcă libertatea de exprimare și libertatea de adunare, ambele înscrise în Constituția României. Fac apel la Parlamentul European să intervină în numele acestei regiuni și pentru autonomia sa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, ați fost ultimul vorbitor de astăzi. Vreau să mulțumesc tuturor pentru participare.